înainte de dezbaterea pe tema respectivă. Și dacă se pot lucrurile rezolva în două lecturi, este foarte bine și sper ca raportul să fie adoptat cu o majoritate largă mâine. Mulțumesc! Am încheiat dezbaterea, votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este un raport al doamnei Rüle, noi evoluții în ce privește achizițiile publice și dau cuvântul raportorului, raportoare pentru patru minute. Doamna Rüle, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori în egală măsură să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare de care au dat dovadă și pentru rezultatele foarte bune din comisii. Aș dori să vă spun că, în primul rând, avem nevoie de mai multă certitudine juridică pentru toate părțile implicate, părțile contractante, au nevoie de mai, o mai bună reglementare. În raportul meu am subliniat importanța achizițiilor publice în situații de criză, dar critică în același timp această rețea foarte complicată de reglementări naționale. Nu am reușit să ajungem la simplificare. Acesta era scopul nostru în 2004. Din potrivă, am ajuns la poveri suplimentare și costuri externe suplimentare, precum și, prelung- și proceduri prelungite. Acest lucru a fost arătat de foarte multe studii. Incertitudinea juridică înseamnă că oamenii aleg varianta cea mai ieftină și nu neapărat cea mai bună. În ceea ce privește achizițiile publice ecologice, am primit ajutor din partea Comisiei Europene, dar nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește comerțul echitabil, precum și promovarea unor mai bune standarde. La Comisie este nevoie de o mai bună coordonare. Curtea Europeană de Justiție, în multe dintre hotărârile sale recent, a eliminat această nesiguranță juridică și a consolidat rolul um, contractanților publici, stipulând foarte clar că nu trebuie să se depășească sfera de aplicare în domeniul planificării urbane, de pildă. Nu se dă un cec în alb contract, contractorilor publici iar în cele din urmă aș dori să vă vorbesc despre concesionarea serviciilor, unde părerile erau divergente. Cunoașteți foarte bine poziția mea. Concesionarea serviciilor a fost uh, lăsată în afara directivei privind achizițiile publice. S-a făcut voit acest lucru, ceea ce uh, a permis o mai mare flexibilitate care să țină cont de diferențele culturale. Iar toate părțile implicate care am discutat, uh, fie că era vorba de organizații municipale, fie că era vorba de asociații industriale, ONG-uri și așa mai departe, am dorit să, să se sublinieze acest lucru, să reiasă acest lucru foarte clar din raportul meu. Un aspect foarte important pentru mine îl reprezintă faptul că achizițiile publice nu ar trebui să însemne că instituțiile își pierd drepturile democratice. La autoritățile locale se iau foarte multe decizii conform cărora Comerțul echitabil ar trebui să joace un rol foarte important în achizițiile publice, fie că este vorba de achiziții publice de cafea sau de alte produse. Este foarte important să se sublinieze acest lucru și este la fel de important ca, în acest caz, Comisia Europeană să dea o mână de ajutor a autorităților locale în cazul în care au nevoie de acesta. Comisia Europeană a declanșat o procedură împotriva Olandei. Cred că o astfel de atitudine este contraproductivă, fiindcă fiindcă se amestecă în deciziile luate de organismele politice. Mulțumesc foarte mult, doamna Arule. Văd că avem câteva intervenții din partea colegilor. Vă rog să nu uitați că aveți un minut la dispoziție. Domnul Engel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să încep prin a felicita doamna raportor pentru munca făcută. Mulțumim pentru munca de fond și pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. A fost o plăcere să lucrăm pe marginea acestui raport cu domnia sa. A rezultat un raport echilibrat, bazat pe creșterea certitudinii juridice. Nu e vorba de a propune mai multe instrumente, acte legislative cu orice preț, ci mai degrabă să creștem accesibilitatea și gradul de inteligibilitate a acestora. O chestiune specifică menționată și de doamna Rule, concesionarea de servicii, un punct sensibil care a dat naștere unei controverse în sânul Comisiei. Încă o dată aș dori să subliniez că în măsura în care știm că Comisia are intenția de a înainta noi propuneri legislative pe acest subiect, atunci îi dorim și o rugăm să facă acest lucru luând în considerare nevoia de a îmbunătăți funcționarea pieței unice. Nimic altceva nu ar constitui un motiv bun pentru a iniția noi propuneri legislative în acest domeniu. Mulțumim, doamna Gebhardt. Urmează. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Grupul meu ar fi dorit să voteze în favoarea raportului doamnei Râle pentru că sunt foarte multe elemente pozitive în acest raport. Din păcate, există trei elemente uh, pe care nu le regăsim în acest raport și pe, uh, nu le putem accepta așa cum sunt în acest raport. În primul rând, a fost posibil să acceptăm faptul că avem un cadru legal pentru serviciile de interes general. De asemenea, nu putem spune foarte clar că vom avea o certitudine juridică în domeniul serviciilor. Și acesta este un minus al raportului și regretăm acest lucru. Încă un lucru pe care nu-l putem accepta de, deloc este refuzul Apropo de concesionarea serviciilor, nu putem să spunem că nu vrem acest lucru. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție în acest sens și cred că este foarte important să spunem ce vrem cu adevărat. Pentru că știm, uh, Comisia Europeană știe uh, și a pregătit un text juridic în acest sens și e important să știm ce vrem. Facem apel la Comisia Europeană să urmărească uh, hotărârea curții și să introducă certitudinea juridică. Asta este uh, cererea noastră și de aceea noi uh, avem o, am prezentat o rezoluție alternativă și solicităm colegilor să susțină această rezoluție. Domnul Bușoi a cerut cuvântul. Aveți cuvântul

astfel revizuirea legislaiei trebuie să ină cont de acest lucru să introducă ceva mai multă flexibilitate pentru autorităile contractante trebuie însă să o facem cu multă precauie pentru că dacă nu stabilim criterii clare vom deschide o adevărată cutie a pandorei riscând să generăm din nou incertitudine juridică i chiar corupie. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră din partea grupului meu, dar și ca președinte al comisiei răspunzătoare, vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru acest document foarte important. Este păcat că, dat fiind regulile ciudate ale acestui Parlament, un astfel de raport foarte important privind elemente cruciale ale pieței unice și a uh, politicilor publice uh, beneficiază de intervenții de numai un minut. Mă bucur că domnul Taian este aici, fiindcă doresc să-i spun domniei sale că achizițiile publice reprezintă un instrument cheie în ceea ce privește încurajarea inovației eh, la nivelul europeu. Europei. Domnul eh, Barnier va redacta o strategie și sper că va include foarte multe din aceste idei. Dar, dragi colegi, avem un regim uh, care, uh, care creează nelămuriri și este prea complex este un obstacol birocratic și nu o șansă, astfel încât noi putem să ne folosim de achizițiile publice pentru a obține progres uh, în multe domenii, cum ar fi IMM-urile, imm și pentru a crea servicii și produse ecologice consolidând agenda inovației. Acesta este scopul nostru, dar trebuie ca uh, toate, ca toate departamentele Comisiei să uh, coopereze în acest sens. Mulțumesc. E Achizițiile publice reprezintă singura manieră de a face, de a cumpăra anumite bunuri. Doar achizițiile publice ne permitem să luptăm împotriva corupției. Trebuie să avem un mecanism simplificat și să reducem termenele în ceea ce privește achizițiile publice și putem susține acest raport din acest punct de vedere. Experiența ne arată că uh, în momentul în care comparăm diversele contracte, beneficiul trebuie să meargă în sensul clarității și acest lucru trebuie să se facă și pe internet. Experiența ne arată că uneori, în momentul în care primăriile adjudecă diverse contracte, acest lucru se face cam suspect. Și în momentul în care datele se publică pe internet, cetățenii pot să le compare mai bine. Doamna Roitova are cuvântul. Domnule președinte, cred că acest raport privind uh, achizițiile publice care a fost uh, aprobat uh, cu majoritate va fi un ghid Scopul nostru este ca achizițiile publice să fie mai accesibile IMM-urilor. Pentru că până acum licitațiile au fost destul de birocratice și multe asemenea contracte se referă la construcții unde apare mereu uh, bănuiala de corupție. Îmi pare rău că nu vom uh, vota amendamentul meu uh, și anume să existe un portal uh, european în care să se vadă diferența de preț dintre oferta câștigătoare și costul real al construcției. Pentru că atunci s-ar vedea și aceste diferențe de preț suspicioase. După, în momentul în care se va elimina corupția, IMM-urile

Domnul Schwab. Äh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mulțumesc și eu, domnule raportor și raportorilor din umbră, pentru acest raport. PPE-ul uh, sprijină foarte multe elemente ale acestui raport am ajuns la compromis privind foarte multe aspecte. Bineînțeles, nu putem obține totul, dar raportul este o bună bază de discuție. Ce a spus doamna Rură privind modul în care autoritățile pot aplica criterii sociale în ceea ce privește achizițiile publice care să corespundă regulilor pieței interne, așa cum a spus domnul Engel, în al doilea rând, cum uh, putem uh, avea o concesionare de servicii care să garanteze conformitatea cu piața unică pe termen lung. Sunt de acord cu cei doi colegi ai mei. Avem nevoie de legislație nouă numai dacă avantajele aduse pieței unice sunt uh, foarte clare. Acesta fiind spus, avem un compromis foarte bun și

domnule președinte, domnule comisar. Criza economică și criza piețelor financiare a influențat achizițiile publice. Proiectele mari de lucrări publice uh, încurajează crearea de locuri de muncă și concurența în Europa și între Europa și alte locuri Simplificarea regulilor și certitudinea juridică ar contribui la creșterea transparenței privind uh, acest domeniu. Salutăm rolul parteneriatelor public-privat uh, care vor fi instituționalizate și vor permite IMM-urilor să participe la aceste parteneriate. Trebuie eliminată discriminarea care adesea le afectează IMM-urilor din Europa. Aș dori să-i felicit pe colegi și, și voi susține mâine. Mulțumesc și acum domnul Kelly. Domnule președinte, Cred că printre motivele crizei economice am uh, arătat cu degetul pe bună dreptate la bancheri, speculatori și așa mai departe. Dar uh, cred că și, că și uh, achizițiile publice stau la baza acestei crize, fiindcă aici a existat o lipsă de transparență, lipsă de integritate, iar contractele au fost atribuite tot, tot timpul acelorași oameni care, bineînțeles, și-au depășit uh, um, termenele și bugetul fără să fie sancționați. Iată de ce mă bucur că există acest uh, document al Parlamentului European pentru a ne asigura că cei uh, care alocă aceste contracte au mare experiență și independență și nu sunt uh, dominați de nimeni. Mă bucură și simplificarea, fiindcă nu are rost să irosim prea mult timp și prea mulți bani într-un exercițiu care, chiar dacă este important, este doar unul pregătitor. Mulțumesc uh, foarte mult, dau acum cuvântul domnului comisar Tajani. Depute. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, comisia, în speță domnul Barnier, pe care înlocuiesc în această seară, a urmărit îndeaproape pregătirea raportului din propria inițiativă a Parlamentului în legătură cu evoluția uh, achizițiilor publice. Am discutat și amendamentele. O disciplină eficace a achizițiilor publice este esențială pentru ca banul public să fie cheltuit cât mai bine în beneficiul cetățenilor și al IMM-urilor, după cum a spus uh, doamna Țicau, domnul Harbour, doamna Comi, mai ales în contextul actual al constrângerilor bugetare. Raportul va fi luat în considerare în pregătirea unor noi propuneri legislative. Anumite inițiative sunt deja puse în mișcare și răspund uh, acestor remarci. Serviciile Comisiei au lansat o evaluare ex post a directivei privind achizițiile publice. O comunicare este menită a clarifica felul în care este utilizată uh, achiziția publică pentru a promova incluziunea socială și așa mai departe. O comunicare este în curs de pregătire în acest sens. O analiză a jurisprudenței curții are loc acum în legătură cu achizițiile publice și ne va permite să delimităm câmpul de cooperare public-public care ține de achizițiile publice. În ceea ce privește o inițiativă privind concesiunile, Comisia are sarcina probei și lucrează pe marginea unei analize de impact care va fi finalizată în 2010. Această evaluare constituie o inițiativă care va constitui preambulul propunerilor legislative. Dacă conchidem că există o problemă cu cadrul legislativ actual, că există obstacole, că noi avem cel mai bun sistem, atunci în mod cert trebuie să remediem lucrurile prin mai multă transparență, prin mai multă certitudine juridică și printr-o mai mare claritate a normelor aplicabile. În ceea ce privește planul internațional, facem tot ce putem pentru a pune în aplicare a ne folosi de piața unică pentru a crește competitivitatea, trebuie să ne bazăm pe reciprocitate cu celelalte piețe importante. Lucrăm îndeaproape cu Parlamentul și vă invităm să aveți o abordare constructivă și deschisă în această discuție. Vă mulțumesc mult tuturor! Mulțumim domnului comisar, spune domnul președinte, dezbaterea s-a încheiat și vom vota mâine pe marginea